Good afternoon, my dear colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Încep cu cele mai import, cea mai importantă comunicare a președintelui. Bun venit după vacanță. Sper că sunteți cu toții relaxați și pregătiți pentru reuniunea mea noastră de comisie. Ați primit ordinea de zi în 3 august 2016, o aveți în dosar. Această reuniune va fi transmisă pe internet. Vom vota electronic, vă previn, deci asigurați-vă că după audierea celor trei candidați la Curtea de Conturi aveți eh, cartela de vot cu dumneavoastră. Procesele verbale ale reuniunilor din 4 iulie și 13-14 iulie au fost publicate. Nu am primit încă obiecții sau observații. Dacă nu vom primi observații până la sfârșitul reuniunii, aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Astăzi avem un program extrem de plin, așadar trec direct la numirea, înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi și îi urez bun venit aici domnului Lazaru, când vă văd întotdeauna mă gândesc la descărcare, însă astăzi nu vorbim despre descărcarea de buget. Ne întâlnim pentru că trebuie să discutăm reînnoirea mandatului dumneavoastră. Aș începe cu raportorul, domnul Igor Șoltez. Îi dau cuvântul. Vă rog, stimați colegi, dacă aveți întrebări, uh, anunțați-vă și voi începe lista de intervenții. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem din nou la lucru. Când văd și eu pe domnul Lazaru alături de noi, mă gândesc la achizițiile publice și îmbunătățirea uh, funcționării curții de conturi. Foarte pe scurt aș dori să îl prezint pe candidatul nostru. Nu avem lucruri noi să spunem despre el. Face parte din Curtea de Conturi din 2010. A fost contabil general al uh, Republicii Cipru până în 2010. A fost uh, uh, membru al fiscului în Cipru Uh, a fost din 1988 până în 1989, a fost gestionar de audit într-o firmă din Cipru. Am, după, cum am, după consultarea CV-ului acestui candidat și fiind conștienți de munca sa în cadrul curții de conturi, putem să spunem că nu există niciun dubiu în legătură cu independența acestui candidat, în legătură cu performanța și datoriile sale. Am colaborat foarte bine cu curtele conturi în ultimii ani. Așadar, mi se pare mai oportun să-i dăm cuvântul direct domnului Lazaru să își prezinte părerea despre viitorul său în această instituție. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule raportor, încep mm, prezentarea mea în limba mea maternă și voi răspunde la întrebări în engleză. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Bugete ale Parlamentului European, am fost nominalizat de către Guvernul Ciprului și este o onoare pentru mine să compar în fața dumneavoastră pentru a cere un aviz favorabil pentru a fi numit într-un al doilea mandat la Curtea de Conturi Europeană. Am fost în prima cameră și după aceea în camera a doua a Curții de Conturi din noiembrie 2010 până în ianuarie 2014. Ambele camere se ocupă cu gestiunea cheltuielilor comune. Am fost uh, membru rap- raportor pentru o serie de uh, au, rapoarte speciale de audit, de performanță și am reprezentat ambele camere în uh, camera orizontală, de Vorbitorul este rugat să încetinească ritmul în care citește. Υποκείμενη εργασία για τη δήλωση αξιοπιστίας. Είμαι εισηγητής μεταξύ... Am fost raportor, între altele, pe raportul anual de descărcare și pe gestiunea economică și financiară. Am fost provocat cu o serie de provocări în munca mea, însă mi se pare că munca este extrem de satisfăcătoare. Printre provocări, mi se pare că principale sunt, ar fi îmbunătățirea colaborării între noi. După aceea, trebuie să ținem cont de interesele tuturor în programarea muncii noastre de audit. Trebuie să ținem cont de inițiativele luate de diverse state membre. În al treilea rând, uh, trebuie să evolu- ca raportul nostru anual să evolueze pentru a fi cât mai util. În al patrulea rând, Trebuie să găsim o înțelegere cu Comisia Europeană în ceea ce privește uh, rezolvarea erorilor din contractele de achiziții publice. Bineînțeles că există puncte de vedere diferite, însă întotdeauna este util să încercăm să găsim un compromis. Trebuie să încercăm să comunicăm mai rapid rapoartele noastre în colaborare cu Comisia Europeană și împreună cu comisia dumneavoastră, raportul pentru 2015 va fi prezentat, vă va fi prezentat în 13 octombrie 2016, cu o lună înainte, comparativ cu anul viitor. Sunt satisfăcut de munca mea pentru că îmi place ceea ce fac, atât aspectele tehnice cât și interacțiunea cu colegii, cu comisia dumneavoastră și cu alți actori. De aceea vreau să dezvolt în continuare raportul nostru anual. Am avut oportunitatea să dobândesc experiență în toate domeniile muncii curții, am contribuit la redactarea rapoartelor, ceea ce mă ajută foarte mult în activitatea mea. Pe lângă activitățile anterioare am fost Uh, numit raportor pentru avizul curții în legătură cu uh, o propunere pentru un regulament în legătură cu EFSI și pentru că consider că contribuția mea la munca curții este apreciată și uh, privită cu ochi buni. La începutul lunii iunie 2016, camera aceea de a devenit camera 5-a și a preluat anumite atribuții din uh, cele ale Camerei 4. Acum uh, sunt, uh, am fost ales decan al celei de-a cincea camere și în această capacitate membru în Comitetul Administrativ a, pentru, cu privire la finanțarea și administrarea Uniunii. Această cameră coordonează raportul anual și, prin decizia curții, voi continua să am aceleași atribuții ca membru pentru raportul anual. Uh, deci, membru raportor pentru capitol în legătură cu declarația de asigurare. În plus, sunt raportor pentru raportul special în ceea ce privește guvernanță a Comisiei Europene și pe avizul în legătură cu uh, propunerea Comisiei pentru o revizuire a regulamentului financiar. Avem privilegiul de a beneficia de susținerea colegilor mei, ale echipei, a echipei mele și a personalului nostru, precum și susținerea soției mele și familiei noastre. Le mulțumesc tuturor. Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări. Așadar, trebuie să facem eforturi pentru a avea rezultate concrete în gestiunea bugetului. Trebuie să atingem obiective strategice care să aibă un impact vizibil asupra vieții cetățenilor. Fiecare euro uh, contează și trebuie respectate regulile și regulamentele în spiritul uh, bunei gestiuni financiare și respectând valo- valorile sociale și etice. În calitate de auditor, voi continua să îmi exercit activitatea independent, corect uh, și constructiv, critic atunci când este nevoie și uh, cu încurajare atunci când uh, situația o necesită. Vă, aște, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! cer scuze pentru interpreți, traducerea din cehă era foarte bună. Am și eu am câteva întrebări, însă înainte de asta are cuvântul colega noastră Ines Ayala Sender. Doriți și dumneavoastră? ok, uh, muchas gracias. Vă mulțumesc. Credeam că colegul meu se anunțase înaintea mea. Însă, oricum, în primul rând, mulțumesc și eu le urez tuturor colegilor și doamnei președinte. Uh, sper că vacanța a fost odihnitoare și că ne-am reîntors cu forțe noi pentru că vom avea nevoie de aceste forțe la nivelul construcției europene. Foarte importantă este și această înlocuire a membrilor Curții de Conturi. Îl avem aici pe domnul Lazaru, pe care îl salut și eu. Am lucrat uh, cu multă plăcere, am avut și momente mai dificile, unele mai ușoare, dezbaterea în legătură cu raportul anual și posibile alternative în viitor. Atitudinea sa a fost întotdeauna constructivă, fără a renunța la uh, o atitudine riguroasă și a căutat întotdeauna să găsească o soluție. Dumneavoastră a spus-o foarte clar, Curtea de Conturi ne-a ascultat în dezbaterea pe care am avut-o, uh, apropiindu-se în propunerile sale programatice mai mult de ceea ce este agenda europeană a marilor instituții ale Comisiei și Parlamentului și Consiliului. Aș dori să întreb pe domnul Lazaru dacă are o idee de apropiere, vreo idee pentru o apropiere și mai mare de instituții fără a pierde independența curții de conturi. În al doilea rând, reforma acestui, acestei curți de conturi uh, care ține de implementarea bugetului, aș dori să întreb dacă consideră că Curtea de Conturi, în felul în care funcționează astăzi, are capacitate suficientă pentru a face față unor rapoarte în legătură cu rezultatele care, reie, care să, rapoarte care să fie total imparțiale, care să nu dea impresia că sunt uh, un aviz politic al cuiva, câteodată am avut această impresie, rapoarte care să fie uh, independent de rezultate, să Uh, aibă un caracter foarte strict și neutru. În al treilea rând, din raportul anual, în legătură cu raportul anual, suntem într-un moment critic. Este destul de dificil să abandonăm unul dintre pilonii descărcării anuale bugetare a Parlamentului. Există foarte multe uh, teme extrem de importante, criza refugiaților, politica de apărare, de securitate, aspectele sociale și de ocupare. Trebuie să reinventăm felul în care prezentăm acest raport, pentru că publicul, cetățenii, nu trebuie să aibă impresia că totul se face rău, prost în Europa, că uh, bugetul este un dezastru, că erorile sunt mari, când de fapt rezultatele sunt uh, diferite, sunt altele. Există fondurile se implementează, există anumite întârzieri, însă în principal suntem un spațiu în care dezvoltarea, drepturile omului uh, și calitatea de viață uh, rămâne de dorit pentru restul lumii. Așadar, uh, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care au lucrat pe acest aspect destul de mult. Vă mulțumesc, domnul Lazaru. Thank you, Madam Ayala Sender, and thank you for Mulțumesc, uh, doamna Ayala Sender, și vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați adresat în introducerea dumneavoastră. Într-adevăr, Curtea de Conturi, ca auditor extern al Uniunii Europene, prin rapoartele noastre, încercăm să creștem nivelul de responsabilitate la nivel european. Și da, în ultimul nostru raport anual am considerat uh, și am menționat că nu există um, nu se pune accentul suficient pe performanță. Programele operaționale și acordurile semnate de către statele membre cu Comisia nu se concentrează asupra obiectivelor politice din uh, Europa 2020. Am menționat de asemenea că nu se pune accentul suficient pe performanță și de aceea facem apel la comisie să schimbe cultura la nivelul uh, atât al comisiei cât și al statelor membre pentru ca accentul să fie mai puternic asupra performanței. În calitate de curte de conturi, dar și uh, eu personal încerc să am schimburi de opinii în mod regulat cu actori, cu părțile interesate și mai ales cu Comisia Cont pentru a putea să um, luăm în considerare pozițiile dumneavoastră în planificarea auditurilor noastre. Însă, până la urma urmei, avem resurse limitate și trebuie să stabilim priorități și așa funcționăm. În, atât pentru raportul nostru anual, cât și în, uh, rap, în uh, rapoartele noastre speciale uh, căutăm valoarea adăugată și încercăm să facem ca aceste rapoarte să vină mai repede, astfel încât să fie mai coordonate din punct de vedere al timpului, să fie mai actuale și mai interesante inclusiv pentru cetățenii europeni. Trebuie, de asemenea, să ne gândim dacă trebuie să regândim ce și cum publicăm în raportul anual. Luăm în considerare când facem asta uh, preocupările exprimate de părțile interesate, dar și de cetățenii europeni. Ce urmărim noi prin uh, rapoartele noastre și mai ales prin raportul anual? este să aducem informații relevante, corecte pentru uh, cei care uh, sunt factori de decizie, astfel încât uh, lucrurile să se poată îmbunătăți în gestiunea financiară a Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Sarvama acum este pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Lazaru. Cu această ocazie aș vrea să spun că am cooperat uh, foarte bine cu dumneavoastră de-a lungul anilor și dumneavoastră ne-ați venit uh, de foarte multe ori uh, în întâmpinare, în munca dumneavoastră și în colaborarea cu această comisie. Două întrebări pe scurt. 1. Cum ar trebui, cum s-ar putea îmbunătăți raportarea pentru fiecare țară, din punctul nostru de vedere, și, în al doilea rând, cum dumneavoastră ați fost responsabil pentru o inițiativă uh, în raportul anual în urmă cu câțiva ani, referitor la agricultură și coeziune. Am uh, avut o imagine de ansamblu foarte interesantă uh, asupra um, modului în care au fost folosiți banii europeni uh, pentru perioada 2007-2013 inclusiv uh, în domeniul agriculturii și um, inclusiv uh, distribuția um, geografică. Uh, mă întreb uh, cum, cum s-ar putea dezvolta mai mult această uh, inițiativă din punctul nostru de vedere. Mulțumesc, doamna președinte, domnul Lazaru. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Între, um, informațiile specifice pentru fiecare țară sunt um, um un element foarte important uh, pentru instituții și pentru Parlament. Aș vrea ca această perspectivă geografică să aducă îmbunătățiri în gestiunea financiară și nu să folosească pentru a arăta cu degetul o țară sau alta. Da, prin informații specifice pentru fiecare țară putem să subliniem bune practici și putem să aducem la lumină și exemple în care este nevoie de îmbunătățiri. Asta este și ceea ce menționa doamna Ayala Sender în întrebarea sa. Am luat măsuri pentru a aborda această, acest element prin cheltuielile în agricultură pentru 2007-2013, mai există o inițiativă și anume anexele pe care le publicăm în capitolul 1 al raportului anual referitor la frecvența uh, erorilor detectate în statele, mem- în statele membre. Însă trebuie să spunem clar că mandatul nostru nu ne permite să uh, furnizăm rata de eroare uh, pentru fiecare stat membru. Comisia Cont a înțeles asta, dar, da, bineînțeles, există loc de mai bine uh, pentru a îmbunătăți uh, informațiile pentru fiecare țară. Cum anume am face asta? Ar trebui să ne concentrăm asupra rolului Comisiei de supraveghere și control, astfel încât Comisia să fie încurajată să obțină informații mai fiabile de la statele membre, în așa fel încât să putem folosi mai mult munca Comisiei. Comisia, în raportul său anual de activitate, oferă multe informații, inclusiv uh, la nivel geografic, însă datele nu sunt uh, atât de fiabile. Trebuie să ne asigurăm că aceste informații sunt uh, suficient de fiabile. Acest subiect este pe ordinea noastră de zi, pe agenda noastră la Curtea de Conturi. Va fi discutat și la finalul um, lunii septembrie, când vom avea uh, seminarul nostru strategic anual. Eu sprijin um, această analiză pentru fiecare țară, în contextul pe care l-am explicat. Asta este și viziunea mea în ceea ce privește discuțiile strategice și în planificarea auditorilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul raportor uh, Scholtes. Mulțumesc, da, o singură întrebare. Există din ce în ce mai mulți candidați uh, pentru curtea de uh, conturi care includ uh, o serie întreagă de noi elemente în prezentările lor, uh, mediul, etica, um, ca elemente um, care vor face parte din uh, audituri. Când considerați că vor apărea primele rapoarte ale curții de conturi pe, subie pe subiecte precum ecologia, egalitatea și etica? Mulțumesc, spune domnul Lazaru. Conform uh, tratatelor, trebuie să, um, să investigăm uh, modul în care sunt folosite fondurile uh, deocamdată din punct de vedere al economiei, eficienței și eficacității. Noi lucrăm conform standardelor IFAC um, de audit și conform standardelor INTOSAI din nou de audit. Însă, în același timp, analizăm dacă sunt respectate cele trei elemente, um, ecologie, egalitate și etică. Am produs uh, o serie de rapoarte speciale pe aceste subiecte În răspunsul nostru pentru descărcarea Parlamentului am um, indicat um, un raport special referitor la nutrienți în uh, Marea Baltică. Am avut uh, rapoarte speciale privind uh, bazinul Dunării, despre gestiunea apelor reziduale, despre calitatea apei. Am avut raporturi, rapoarte speciale Uh, și despre uh, cheltuirea fondurilor din Fondul Social European. La începutul mandatului meu am fost raportor pentru eficacitatea uh, cheltuirii fondurilor din Fondul Social European. Înainte de asta am avut un raport special privind fondurile cheltuite pentru formarea vocațională a femeilor, etică, am vorbit despre frauda TVA, deci abordăm aceste subiecte de-a lungul uh, activității noastre și ne concentrăm asupra lor în rapoartele noastre speciale. Doamna președinte, mulțumesc. Ultimul uh, vorbitor, domnul Balcitis. Iš tikrųjų, gerbiamas kolega iš auditų rūmų, Lazarų, yra vienas turbūt iš aktyviausių komisijos auditų rūmų narių ir per tos šešis metus Domnul Lazaru este unul dintre membrii cei mai activi ai Curții de Conturi și în cei șase ani de activitate ați participat la rapoarte privind transportul, energia, dar de asemenea ați fost, uh, ați fost foarte activ și în uh, ceea ce privește reformarea rapoartelor. Ați devenit, de asemenea, și decanul celei de-a cincea, celei de-a cincea camere, care se ocupă de, administ- de administrarea resurselor uh, UE. Nu. Ați răspuns doar uh, parțial la întrebarea mea pe acest subiect. Sunt convins că veți fi, uh, că mandatul nostru va fi prelungit. De asemenea, sper că în curând vom vorbi și despre importanța unor statistici uh, fiabile care, uh, din partea Comisiei, pentru că ne bazăm munca noastră pe aceste, uh, pe aceste date. Care credeți că ar trebui să fie domeniile asupra cărora ar trebui să ne concentrăm în viitor? Unde, de exemplu, nu sunt folosite în mod suficient de eficient fondurile? Domnul Lazaru, vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Pașitis, pentru întrebare. Într-adevăr, ar trebui să fie obiectivul nostru cel mai important să ne asigurăm că la nivelul comisiei uh, se oferă, furnizează informații mai consistente pentru statele membre. Bun. Comisia Europeană poate că este ultimul factor decizional, însă și celelalte instituții au responsabilități egale. Trebuie să le încurajăm să exercităm o presiune asupra lor în sensul unor performanțe, astfel încât să ne putem baza pe datele furnizate de ei. Pe viitor uh, ar trebui să ne orientăm activitatea către o eficientizare a cheltuielilor la nivelul Uniunii. Deocamdată, după cum spuneam uh, într-un raport anterior, 2014 uh, ne-am conformat uh, regulilor privind anvelopele financiare. Era principiul use it or lose it. Uh, cultura ar trebui să se schimbe însă. Am pus mare preț pe rata de eroare în ultimii câțiva ani, dar poate că nu acolo identificăm problema reală. Problema reală constă în cheltuieli regulamentare, reg, uh, regulamentare, dar care uh, până la urmă nu au niciun efect asupra vieții cetățenilor. Și am subliniat aceste lucruri nenumărate dintre rapoartele noastre. Practic, este o cultură care nu se bazează pe performanță. Sunt cheltuieli ineficiente. Ar trebui să încurajăm Comisia în acest sens. I-au inițiat un plan bugetar orientat către rezultate, către performanță, mai sunt multe lucruri de făcut, iar la revizuirea următoare a regulamentului financiar vom avea un, o ocazie importantă pentru a ne orienta abordarea în această direcție. Doamna Diobadova a spus în legătură cu descărcarea că ar trebui să existe o definiție comună a performanței și asta ar fi un punct de plecare util. Mulțumesc, domnule Lazaru. Ultima întrebare din partea lui Ines. Foarte pe scurt, pentru că deja suntem în întârziere. O comprensiune. Mulțumesc, doamne președinte, pentru indulgența dumneavoastră, pentru că întotdeauna domnul Lazaru cu explicațiile sale uh, ne suscită interesul. Vreau doar să îl întreb la, în ceea ce privește rapoartele speciale. La un moment dat, uh, comisia noastră am avut uh, impresia că numărul acestor rapoarte ducea la anumite repetări, anumite redundanțe, de exemplu în domeniul culturii, eh, unde apărau foarte multe informații, însă pierdeam din vedere obiectivul, obiectivul general. Sper că, domnule Lazaru, dacă voți fi, veți fi reconfirmat, cum uh, aveți de gând să rezolvați această problemă a, a redundanței, uh, că lipsesc anumite domenii și în alte domenii avem, avem prea multe informații? Și care sunt relațiile cu curțile de conturi naționale care v-ar putea ajuta să rezolvați aceste neajunsuri? Thank you for the question. Mulțumesc pentru întrebări, doamna Iana Sender. Prin reforma regulamentului, a codului și prin noua procedură de planificare pe care am aplicat-o deja, care stabilește prioritățile la nivel înalt, care trebuie să fie aprobată de către colegiu și apoi uh, obținând uh, diferitele sarcini de audit de la diferitele camere care sunt uh, unite într-un singur document și care sunt discutate apoi la nivel de curte, noi uh, încercăm să alocăm resursele către subiecte mult mai relevante astfel furnizând rapoarte specifice la timp care sunt mai relevante și astfel reușim să susținem um, activitatea legiuitorului. Cum putem uh, colabora mai strâns cu nivelul național? Tratatul explică relația dintre Curtea de Conturi uh, Europeană și curțile naționale. Ar trebui să colaborăm într-un spirit bun prin uh, Comisia de Legătură, prin grupurile de lucru. Întotdeauna încercăm să găsim uh, metode noi prin care să ne intensific, intensificăm uh, cooperarea. Eu uh, susțin uh, această cooperare strânsă cu cursurile naționale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lazaru. Eu însă mi aveam câteva întrebări, însă deja ați răspuns la ele și oricum suntem deja rămași în urmă. De aceea aș lăsa uh, raportul domnul Șorte să aibă ultimul cuvânt și vă mulțumesc. Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc domnului Lazaru pentru răspunsurile domniei sale. Cred că au oferit răspunsuri foarte profesioniste. Suntem mulțumiți că există intenția bună de a coopera cu Comisia pentru Control Bugetar. Va fi o relație care se va dezvolta încet, dar uh, reprezentați o instituție foarte responsabilă. Puteți uh, asculta și care este opinia celorlalți actori interesați. Noi lucrăm în interesul publicului, cercăm să protejăm uh, banii contribuabilului și ce este iarăși important, nu este suficient să se monitorizeze neregulile, uh, ci și modul în care se cheltuiesc acești bani. Mulțumesc, domnule Scholtes. În numele Comisiei Cont, uh, vă mulțumim pentru cei șase ani de cooperare și să sperăm că vom continua cooperarea. Mulțumesc. Just a minute that we have the next candidate. Deocamdată vă rog să vă relaxați o minut, o secundă până vine celălalt candidat, următorul candidat. Bun, vom continua. Renuirea mandatelor membrilor uh, Curții de Conturi. Continuăm cu uh, Leo Brincat, candidatul următor. Începem cu prezentarea domnului Șoltes a raportorului, apoi vor fi întrebări din partea colegilor și vă voi ruga să răspundeți la fiecare întrebare în parte. Domnul Șoltes, să aveți cuvântul. Mulțumesc pentru mulțumesc cuvântul. Mulțumesc, domnule Brincat, uh, pentru vizita dumneavoastră. Voi spune doar câteva lucruri uh, esențiale. A fost politician din anii 80, a făcut parte din Comisia de Audit Națională, a lucrat pentru Banca HSBC Malta. De asemenea, a fost și membru al Chartered Institute of Bankers din Londra, ministru pentru finanțe și comerț, timp de trei ani ministru pentru dezvoltare durabilă, pentru mediu și schimbări climatice. Așteptăm cu nerăbdare prez prezentarea domniei sale încă un amănunt esențial, în trecut a contribuit la stabilirea unui oficiu de audit, unui birou de audit național. Este foarte important pentru fiecare stat în parte. Este o instituție importantă la nivel uh, național. Calitatea de ministru a stabilit autoritatea pentru resurse și mediu de afaceri. Iarăși o instituție importantă care reglementează chestiuni de calitate de nivel înalt, care sunt importante pentru statele membre. Vreau să rog acum pe domnul Leo Brincat să uh, ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Brincat, vă rog. Domnul președinte, domnule raportor, onorați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar. Este într-adevăr o onoare și un privilegiu și totodată o mare responsabilitate uh, să fiu nominalizat pentru acest post. Este o instituție extrem de importantă, Curtea Europeană a Auditorilor. Am uh, mai mult de 30 de ani de activitate în serviciile publice și în uh, domeniul privat legate de economie, finanțe, gestiunea finan- fiscală și în alte instituții importante. Independența este uh, un obiectiv și trebuie să existe o planificare echilibrată, uh, o raportare cuprinzătoare și investiții eficiente. Apoi, cred eu că trebuie să se restabilească credibilitatea activității de audit. Aici eh, vorbim despre un pilon al eh, acestei activități. M-am angajat în trecut că nu voi eh, accepta niciun fel de indicații din partea vreunui guvern sau a unei alte instituții. Nu voi întreprinde vreo acțiune care nu este în conformitate cu regulamentul curții toate activitățile noastre trebuie să fie cuprinzătoare și obiective și, da, bineînțeles, independente. De asemenea, respectarea termenelor este importantă pentru că cetățenii câteodată uh, întâmpină dificultăți când vine vorba de urmărirea activității europene. Încercăm să reușim să transmitem activitățile noastre. Ele trebuie să fie ușor inteligibile, sensibile și ușor de înțeles. Cred că putem uh, reuși asta prin uh, eficienți, uh, printr-o raportare mai simplă și mai rapidă. De asemenea, trebuie să-i facem pe cei auditați să înțeleagă că printr-o auditare eficientă și performanțele lor se vor îmbunătăți. Numai prin aceste strategii proactive, cetățenii auditați afectați și beneficiarii pot înțelege eforturile de dezvoltare a acestei culturi care își propune să facă din Curtea de Conturi o o instituție unică de auditare. De asemenea, ă, strategiile trebuie analizate în punct de vedere a riscurilor și acest lucru trebuie să se întâmple în mod continuu din punctul meu de vedere, dacă voi fi reconfirmat, mă voi angaja proactiv pentru a mă, pentru a, a mă asigura că revizuirile vor uh, reprezenta o bază solidă pentru consultări și un dialog solid și pe viitor. Bineînțeles, uh, aici mă refer la dialogul cu uh, actorii interesați. Numai astfel pute, putea obține un proces eficient, coerent, rațional și flexibil. Împreună cu o analiză uh, profundă vom reuși să colaborăm bine la nivelul camerelor noastre. Cred că trebuie să existe și uh, o legătură mai profundă între Curtea de Conturi și Parlamentul European, mai ales uh, Comisia Cont Astfel îi se va acorda Parlamentului atenția necesară. Uh, urmărim uh, guvernanță bună, prioritizare financiară și transparență în acest domeniu. După cum uh, a subliniat raportorul, mă refer acum la Biroul Național. Într-adevăr, eu am participat la stabilirea acestui birou de audit național în Malta. Am fost și membru fondator al Comisiei uh, Fiscale, uh, Comisiei de Audit din uh, Malta, mai târziu am fost și președinte și am supravegheat, supervizat rețeaua acestor oficii fiscale și de audit. Am urmărit procesele legislative, verificările de conformitate și o guvernanță financiară bună. Chiar și când mi-am asumat alte roluri legate de economie și domeniul financiar. Aceste principii au reprezentat și baza activității mele când am lucrat în domeniul eh, mediului și la nivel COP21, când am participat, am însoțit procesul legislativ în domeniul mediului în Malta. Aici am pus durabilitatea pe primul loc. Dacă voi fi reconfirmat, voi uh, contribui la îmbunătățirea activității de audit, propunându-mi să mm, minimizez rata erorilor. Trebuie să ne asigurăm că fondurile, uh, cheltuielile vor fi uh, minime resursele utilizate vor fi uh, utilizate în mod chipzuit cu efecte bune. Statele membre trebuie să fie mai implicate în activitatea de audit a utilizării fondurilor. Și totodată trebuie să se simplifice, să întărească uh, supravegherea fluxurilor financiare. Recomandările curții trebuie analizate și distribuite în statele membre. Controlul trebuie să fie mai strâns, nu numai în ceea ce privește fondurile europene, ci și prin intermedii indirecte. Mă refer acum la chestiuni ce țin de conformitate în statele membre. Totodată sunt de părere că bugetul UE trebuie să-și propună obiective mai bune și astea calate pe prioritățile strategice. Odată cu reformele, este nevoie de mecanisme flexibile Revizuirea la mijlocul perioadei ar trebui să ofere ocazii de prioritizare a mecanismelor de finanțare. De asemenea, vrem să stabilim uh, modele de cheltuială care să fie mai eficiente. Vrem să aducem un spirit nou de dinamism și să ne adaptăm la un mediu în profundă schimbare. Sunt nenumărate straturi ale uh, domeniului financiar pe care trebuie să le supraveghem. Trebuie să ne asigurăm că datele sunt de o înaltă calitate, datele colectate de la intermediari, uh, în mod periodic și la momentul potrivit. Trebuie să creăm un cadru pentru Comisia de legătură între curte și celelalte instituții responsabile. Trebuie să vedem dacă această legătură este suficientă între nivelul Comisiei și statele membre. Vom încerca să încheie acum. Trebuie să ne aplicăm asupra nevoii de interacțiune între Parlamentul European și Parlamentele Europene, eh, naționale. 80% din fondurile Uh, europene sunt gestionate de autoritățile management din statele membre. Vrem să obținem un consens constant, vrem să venim în întâmpinarea celor uh, implicați și vrem să sprijinim cetățenii din statele membre. Supravegherea financiară trebuie să se bazeze pe reperele existente în domeniul financiar curtea se va, atingând și aceste obiective, curtea își va întări propria poziție. Dacă nu va reuși, va eșua în demersul uh, pe care și l-a propus și aici vorbim și despre întărirea legitimității democratice a curții. Mulțumesc. Mulțumesc domnule Brincat, pentru prezentare. Permiteți-mi întrebări suplimentare. Mai întâi, eh, domnul să are cuvântul. Vă rog. Puteți fi eh, ultima atunci. Atunci mai întâi domnul Sarvama. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Brincat, vă mulțumim pentru prezentare. Sunt convins că în fața acestei comisii, înțelegeți că cel mai înalt standard posibil trebuie să fie întrunit atunci când uh, se nominalizează membrii ai Curții Europene de Conturi. Curtea Europeană de Conturi nu este un organism oarecare în Uniunea Europeană. Trebuie să uh, rămână un uh, organism fără niciun fel de îndoială, fără presiuni din alte părți să fie independent, la fel și reputația trebuie să fie nepătată. Am două întrebări pentru dumneavoastră astăzi. Răspunsurile în scris la întrebările care v-au fost adresate cu privire la modul în care veți să tratați corupția, corupția care implică persoane din statul dumneavoastră, ați oferit un uh, răspuns foarte detaliat și ne-ați asigurat că la nivel de curte vor exista anchete cuprinzătoare și că nu va fi doar o abordare uh, onestă, ci una proactivă. Calitate de ministru în Malta, unul dintre colegii dumneavoastră a fost uh, implicat în scandalul Panama Papers. Dumneavoastră, în Parlament, ați uh, votat ca domnia sa să rămână în cabinet. Și de atunci nu ați mai uh, făcut niciun comentariu pe marginea acestui subiect. Domnia sa a fost și este singurul ministru al cărui nume a fost dezvăluit în legătură cu scandalul uh, Panama Papers. Paper, Singurul ministru într-un stat UE. Cum uh, vom putea să avem încredere că în calitate de păzitor al finanțelor europene, dacă va apărea un, o situație similară și s-ar putea ca chiar aceleași persoane, aceeași persoană să ridice probleme similare în interiorul Uniunii, atunci cum am putea uh, avea încredere, cum am putea fi siguri că nu ați reacționa în uh, același fel dacă ați fi membru ales al Curții Europene de Conturi? Deci asta este întrebarea mea. Și mai subțint. în al doilea rând, ați spus că, indiferent de opinia noastră din această comisie și de la nivel de plenară, veți continua să vă depuneți candidatura, indiferent de avizul nostru, să zicem, poziția noastră. Și aici întrebarea este simplă. Sunteți dispus să ne confirmați angajamentul dumneavoastră că veți respecta decizia Comisiei? Și dacă vor exista, poate, rețineri, atunci poate că veți respecta măcar poziția întregului Parlament, așa cum este indicat. Vă mulțumesc. Brinca, the floor is yours. I... Domnule Brinca, aveți cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc colegului finlandez. Încep cu a doua întrebare. Pe lângă ceea ce am spus în răspunsul meu la chestionar, m-ați întrebat dacă nu, nu cumva am, am în, înțeles greșit, dacă respect opinia Parlamentului. Voi respecta ceea ce va decide Parlamentul și las la latitudinea dumneavoastră să mă evaluați pe competențe și integritate, ceea ce mă aduce la problema uh, votul de moțiunea de cenzură Panama Papers. În primul rând, votul a fost 36 la 31, pentru că unii au avut impresia că votul meu a fost unul decisiv. Însă, fost adevărat. Am o declarație aici uh, a colegului meu din 20 aprilie și care spune niciun vot liber pentru membrii Parlamentului în moțiune de cenzură pentru ministru. Uh, s-a spus că este o problemă de conștiință și nu de discuție. În uh, Malta, după cum s-a confirmat recent, vă pot da un exemplar a unui studiu, avem un sistem parlamentar care are reguli specifice prin care oricine încalcă o directivă a conducerii partidului sau a guvernului uh, poate să fie suspendat sau uh, exclus din grupul său parlamentar. Deci eu am urmat linia grupului meu parlamentar și nu am avut de ales. Vă voi clarifica însă un lucru. Nu am comentat uh, în legătură cu acest, această problemă până acum. Am diverse declarații pe care aș putea să le dau, însă am făcut o serie de declarații și cea mai puternică declarație a fost în 22 martie în Times of Malta că dacă au loc asemenea greșeli, guvernul meu, pentru că eram ministru, până de, din aprilie nu mai sunt ministru, guvernul riscă să își distrugă propriul succes. Și rezervul Times of Malta a clarificat că este al doilea ministru cu rang superior care a avertizat guvernul în legătură cu scandalul Panama Papers. Deci eu cred că mi-am exprimat opinia atunci când vorbiți despre, când se vorbește despre demolarea succesului guvernului, cred că este destul de clar. Mai există un lucru pe care nu l-ați menționat, însă care mi se pare important în această dezbatere, dacă ar fi, ar fi, ar fi fost oportun să-mi dau demisia. M-am gândit la acest lucru și, în final, însă, dacă demision, demisionezi, vei fi un erou pentru anumiți oameni, Eh, dar eu nu caut gloria, însă până la urmă ajungi să fii o voce izolată. Eu consider că prin continuând să lucrez în interiorul structurilor, chiar dacă contribuția mea a fost limitată, eram totuși în poziția de a avea influență din interior pentru a consolida structurile de bună guvernanță a Parlamentului. Când am scris în acest articol înainte de vot. Uh, mi-am repetat, a fost înaintea votului și opiniile mi le-am repetat, repetat și după, după vot. Uh, susțin în continuare aceste uh, lucruri și am scris un alt articol în malteză pentru că primul ministru a spus că trebuie să fim o societate aspirațională și eu am scris un articol care se numea Trebuie să fim inspiraționali. Este bine să ai aspirații, însă trebuie să ai și inspirație. Să dai oamenilor încrederea că dai uh, atât, tot atât de multă importanță bunei guvernanțe. Uh, acesta, aceasta a fost părerea mea ca ministru și sunt acelea, aceleași păreri ale mele ca și membru al Parlamentului acum. Doar o scurtă întrebare. Dacă același ministru, dacă ați fi implicat, vă întreb acum ca membru al Curții de Conturi și dacă dumneavoastră ar trebui să decideți într-un anumit caz, uh, ca membru al Curții de Conturi, v-ați simți liber să vă exprimați opinia și să acționați în conformitate ca membru neutru. Aș merge chiar mai departe dacă v-aș spune ce, vă spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost ministrul uh, vizat. Fie mi-aș fi dat uh, demisia, fie, fie mi-aș, m-aș fi suspendat din grupul meu parlamentar și din cabinet până la clarificarea situației. Pentru că nu sunt sigur dacă s-au încălcat uh, legile. Însă, din punct de vedere etic, etic după cum a menționat președintele Obama, poți să ai tot felul de uh, lucruri care sunt legale, dar care nu sunt corecte din punct de vedere etic. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Brincat. Am pe listă pe doamna Aia la sender acum. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, domnule Brincat, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile dumneavoastră extinse și detaliate. Doream doar pentru o anumită clarificare să îi arăt domnului Sarvama că ministrul maltez nu este unicul ministrul industriei din Spania. Soria a fost implicat în cazul Panama Papers, s-a, nu a demis, a mințit spunând că nu a fost implicat și până la urmă a trebuit să-și dea demisia. Există și alți miniștri care au fost uh, implicați și care nu au dorit să-și dea demisia din guvern. Este o rușine și uh, eu pot să înțeleg că sistemul maltez a, funcționează în anum, într-un anum, într-un fel special. Dumneavoastră ați demis din poziția de ministru pentru a vă prezenta candidatura, ceea ce este mai bine decât alții care rămâneau miniștri depunându-și candidatură. Dumneavoastră, cel puțin, ați avut curajul de a renunța la funcția de ministru pentru a vă prezenta pentru acest post, lucru care mi se pare notabil. Recunosc și munca pe care a, fost, pe care a făcut-o Malta, un stat din sud uh, care demarează mai greu pe partea de uh, climă datorită limitărilor uh, geografice și mă bucur că ați avut o contribuție în acordul de la COP21 acord în care Europa se pare că rămâne în urmă acum. Aș dori să vă întreb în legătură cu experiența dumneavoastră pe partea privată bancară, ceea ce ne-ar veni foarte bine pentru că avem probleme foarte mari în care intră Curtea de Conturi în controlul bugetului european, în aspecte care țin de rezolvarea problemelor bancare ale statelor membre ale garanțiilor și așa mai departe, aș dori să vă întreb cum vedeți din experiența dumneavoastră această necesitate ca controlul bugetului european care a fost uh, utilizat în diverse scopuri, uh, Banca Europeană de Investiții, cât și uh, băncile private. După aceea, după părerea dumneavoastră, de la crearea primului birou de audit independent din Malta, cum puteți să promovați ca curțile de conturi naționale, care uneori au rămas în urmă, să ne ajute pentru a obliga statele membre să fie mai transparente și mai clare în implementarea bugetului european. Aici uh, avem câteva probleme uh, majore. Țara dumneavoastră este mai specială și mai mică, însă are și o serie de probleme uh, specifice. Please, Mr. Brinca. Domnule Brinca, aveți cuvântul. Doamna Iala Sender, cred că mi-a spus trei întrebări majore în ceea ce privește mediul. Mediul reprezintă întotdeauna o provocare, în special atunci când avem o insulă mică, cam Malta, cu o densitate mare a populației, cu spațiu restrâns și o tradiție încetățenită. Însă trebuie să menționez faptul că, înainte de a-mi ocupa funcția, mediul nici măcar nu avea un organism de reglementare. Face parte din, făcea parte dintr-o organizație, MEPA, uh, Autoritatea de Gestiune pentru uh, Mediu și uh, Proiecte Imobiliare, și guvernul meu s-a angajat să înființeze o autoritate pentru mediu înființată pentru, prin numirea unor oameni de integritate, fără afiliere politică. Și am articole scrise de membri ai Parlamentului din întreg spectrul politic care au salutat compoziția acestei autorități. Când m-am întâlnit cu angajații împreună cu uh, gestiune, gest, gestionarii și cu sindicatele care au fost foarte active în această autoritate, le-am transmis două mesaje importante. Le-am spus că nu voi interveni în activitatea lor de zi cu zi, să mă apeleze doar dacă cineva din sus, de mai sus încearcă să influențeze activitățile. Și le-am mai spus că au un rol foarte important, că trebuie să fie supraveghetori și nu uh, yes men ai guvernului. Și când mi-am dat demisia, Eh, datorită acestei nominalizări, eram încă în stadiul de a înființa mecanismele, structurile și funcțiile autorității. Eram în faza de constituire a capacităților, însă, așadar, nu pot să fiu responsabil pentru ce s-a întâmplat după luna mai, însă mă mândresc cu uh, această decizie care nu ar fi fost și cu lucrurile care nu ar fi fost posibile fără o autoritate pentru mediu, pentru că înainte exista doar o autoritate subordonată unei, unei alteia. Ați uh, menționat uh, legăturile mele cu sectorul bancar. Uh, foarte multe bănci sunt atacate acum, Panama, LuxLeaks și alte practici. Băncile cu care am fost asociat Uh, uh, atunci când am fost asociat, am avut un rol de uh, gestiune superior. Nu am a fost acționar, nu am fost implicat în consiliul, de, consiliul director, deci nu am fost implicat în decizii. Înainte de a mă retrage, am fost șef al diviziei de cercetări strategice, deci cercetări în legătură cu activitatea băncii în exterior. La a treia întrebare, da, cred că trebuie să aibă loc o revizuire a sectorului financiar eh, după ceea ce s-a întâmplat cu LuxLeaks și Panama Papers. Sectorul bancar trebuie să fie văzut în mod dinamic. Malta se bucură că și-a a renunțat la secretul bancar mai devreme decât alte jurisdicții comunitare, în anii 90 chiar, și cu toate că, cu toate că apar câteodată relatări în uh, mass media în legătură cu sectorul bancar din Malta, informațiile pe care le am eu uh, este că am respectat regulile OCDE și am acționat în strict uh, pentru a respecta strict achiul comunitar. Domnul Ali. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Brincat, în primul rând, salut prezentarea dumneavoastră. Bineînțeles, CV-ul dumneavoastră este impresionant, aveți foarte multă experiență și cred că Curtea de Conturi va avea doar de câștigat dacă veți fi aprobat. Salut aici propunerea dumneavoastră pentru simplificarea rapoartelor de audit. Pentru că sunt în al doilea mandat în Parlamentul European. În prima dată am fost în 2005-2010, 2007, însă de la începutul acestui mandat discutăm constant despre simplificare, însă doar vorbim. Și sper că cel puțin dacă începem de la Curtea de Conturi, ar fi un început bun. Dacă puteți, în câteva cuvinte să ne spuneți cum vedeți eh, începerea simplificării rapoartelor de audit, pentru că ar fi un lucru foarte bun atât pentru comisie cât și pentru directorii generali. Mai am câteva întrebări în ceea ce privește performanța și eficiența în uh, strategia și planul de acțiune pentru creștere ecologică, Green Growth, acestea, aceasta trebuie să fie implementată în instrumente și performanță sau în valoare de audit. În al doilea rând, în ceea ce privește sectorul financiar, în uh, care în care ați participat, întotdeauna ați eh, insistat asupra unei gestiuni eficiente a resurselor și v-ați implicat eh, activ în stabilirea obiectivelor și transpunerea lor în eh, obiective măsurabile. Aveți obiective pe care nu le-ați atins sau pe care le-ați actualiza? Care dintre obiectivele care pot să fie transpuse în uh, obiective cuantificabile vi se pare cele mai importante. Vă mulțumesc. Vă rog. The issue of simplification is very important because I think that if there is Simplificarea este foarte importantă. Dacă nu avem uh, simplificare, vom avea suprapuneri um, și lipsă de eficiență. Dar mai mult decât atât, când avem prea multă birocrație, se creează spațiu suplimentar și pentru uh, corupție, atât în statele membre cât și în instituții. Curtea în sine trebuie să se schimbe uh, din interior, așa cum trebuie să o facă uh, toate instituțiile. Bugetul european cred că trebuie să, fie, să țintească mai bine obiectivele Uniunii Europene. Trebuie stabi să stabilim repere în mod mai eficient. Uh, trebuie să uh, extindem mandatul Curții de Conturi. Până acum, uh, uh, Curtea de Conturi se uh, axa numai pe chestiuni pur financiare. Dar văd acum că se își extinde uh, domeniile acoperite și înspre um, alte elemente. Și mi se pare foarte important și binevenit acest lucru. Cred că trebuie să ne asigurăm că recomandările curții de conturi uh, sunt, uh, primesc atenția de care pe care o merită și sunt implementate. Mm, rapoartele speciale, atât de importante, trebuie să fie redactate într-un mod mai simplu și mai rapid și cred că Curtea de Conturi în sine trebuie să gândească creativ. Apoi, relația între statele membre și Curtea de Conturi. Poate că nu există suficientă interacțiune și comunicare. Însă, cred că trebuie să ne gândim și la o supraveghere colaborativă, la nivelul supravegherii la, uh, uh, în statele membre și la suprapuneri mai puține între audituri. Nu știu dacă v-am răspuns la toate întrebările, dar mai există un subiect important uh, pe care trebuie să-l menționăm. Exista uh, mai de mult noțiunea că uh, absorpția fondurilor europene este obiectivul final. Astăzi trebuie să înțelegem că asta nu este suficient. Trebuie să arătăm rezultatele care să aducă beneficii și o îmbunătățire a calității vieții Trebuie să ne bazăm mai degrabă pe responsabilitate. Trebuie să uh, trecem de la uh, accentul pus pe um, contribuții, pe input, la accentul pus pe rezultate. Deci să trecem de la o cultură bazată pe cheltuirea fondurilor uh, la una care se bazează pe absorpția și folosirea în mod eficient a fondurilor. Când vorbim de asemenea despre investiții, trebuie să vorbim și despre reinvestirea în, strategiile, în obiectivele strategice uh, pentru 2030. Dacă am uitat un răspuns, uh, vă rog să-mi amintiți. Well, on the list of the speakers and I have three questions. Aș avea și eu trei întrebări, uh, pe scurt. În primul rând, dacă am înțeles uh, corect, am înțeles că Oficiul Național de Audit în Malta face parte din Parlament. Puteți să-mi explicați cum se asigură independența de facto? Asta este prima întrebare. Apoi, ați menționat de mai multe ori buna guvernanță, coerența, responsabilitatea publică. Bineînțeles, obiectivul principal al, um, al Comisiei Cont și al Curții de Conturi. Acest angajament pentru transparență pentru noi este foarte important și este luat în serios. Uh, Știm, știu că forul din care ați făcut noastră parte în Malta a fost criticat de către mass media uh, pentru faptul că nu a publicat contracte, inclusiv uh, un contract pentru generarea de electricitate în țară. Aș vrea să vă întreb care este angajamentul dumneavoastră pentru a crește transparența ca membru al curții și ce sfaturi ați da altor state membre în acest sens. Și o ultimă întrebare foarte personală sau din punctul meu de vedere personală. În 2004, țările noastre au aderat la Uniunea Europeană deodată și eu am sprijinit uh, foarte puternic uh, aderarea Republicii Cehe la Uniunea Europeană. Și nu cred că aș putea să mă răzgândesc. Aș vrea să vă întreb cum se face că v-ați schimbat opinia după ce Malta a aderat la Uniunea Europeană. Este o, o curiozitate personală, dar mi se pare ceva foarte important. Mulțumesc! Am să vă explic uh, ce este oficiul de audit, ce a fost și ce este. În uh, administrări trecute, indiferent de orientare, oficiul de audit a fost o anexă a, ministrului de fin- a Ministerului de Finanțe și, practic, direct sau indirect, era sub influența Ministerului de Finanțe și a Ministrului. Deci nu avea niciun fel de uh, autonomie. Atât uh, administrația uh, precedentă, cât și administrația mea au, sol- au dorit să avem uh, un uh, oficiu de audit independent. Am uh, adoptat un act legislativ în 1997, ambele, a, această legislație s-a bucurat de sprijin bipartizan, deci ambele partide au votat pentru. Uh, și de atunci, um, auditorul general a fost întotdeauna numit um, cu consensul ambelor, părți ale, ambelor partide din parla, principale din Parlament. Până acum, um, acest oficiu a fost deci independent și nu a existat niciun fel de reținere în a critica guvernele uh, trecute, prezente uh, și așa mai departe. Nu cred că cineva ar pune sub semnul întrebării integritatea și independența oficiului de audit maltez. Este uh, ceva ce uh, consider uh, important. Apoi, ați uh, adus un argument uh, corect. Ați vorbit despre clauze confidențiale și este greu să echilibrezi lucrurile, dar um, um, când uh, vorbești despre um, aceste contracte publice și transparența lor. Deci uneori confidențialitatea este importantă, dar eu cred că dacă este un contract public trebuie să fie și publicat. Uh, eu am uh, făcut parte și am uh, fost membru fondator al Comisiei de uh, Conturi Publice și cred în asta. În momentul în care sunt publicate aceste contracte, pot fi urmărite de către Comisia de către subcomisia parlamentară a, referitoare la conturi. Dar înainte ca aceste contracte să fie publicate, nu se poate exercita acest control, pentru că această comisie nu poate acționa asupra unor contracte uh, netransparente. Uh, nu sunt sigur, dar cred că acest contract va fi publicat în octombrie-noiembrie. Uh, um, și în momentul în care acest uh, contract va fi publicat, va putea urma și procedura uh, legislativă sau de supraveghere din partea Comisiei Parlamentare. Um, multe contracte au fost controversate și au fost uh, controlate îndeaproape de către această comisie parlamentară. Ajung la ultima întrebare, una validă. Nu am fost niciodată anti-european. Poziția mea a fost întotdeauna că um, nu era momentul potrivit să aderăm înainte. Dar față de alte părți, față de alte țări, noi am spus că dacă oamenii decid într-o alegere generală um, că vor ca țara lor să adere la Uniunea Europeană, partidul nostru își va schimba poziția. Și um, cred că uh, nu numai acest partid și-a schimbat um, poziția, dar am și susținut um, aderarea um, și pro întreg procesul și, și eu am jucat un rol activ uh, aici. Un, colegul meu, doctor, domnul doctor Jason, care cu acesta am cooperat uh, foarte strâns pentru a promova uh, uh, ideile uh, malteze la, pe forurile internaționale. Am fost foarte activ și la nivelul Consiliului European și al altor Consiliului Europei și altor uh, foruri. Am fost deci foarte activ în uh, diferite reuniuni ministeriale am uh, fost ales uh, de către mm, comisarul uh, pentru climă să fac parte din echipa de negociere mm, la COP21 um, și întotdeauna am simțit că fac parte din familie. Însă am să vă povestesc o anecdotă. Poate că mm, nu trebuie să menționăm o persoană decedată, dar o voi face cu foarte mult respect. Profesorul De Marco, um, un fost președinte al Maltei și fost ministru de externe al Maltei. Când ne-am întâlnit la o cină cu fostul președintele Mario Soares, a fost o cină informală, e bine, profesorul De Marco m-a prezentat ca un pro-european din partidul meu și ca pe o persoană care a lucrat în mod activ uh, și a cooperat în mod activ pentru a ne asigura că partidul nostru uh, să respecte standardele europene. Iar acțiunile noastre de atunci au arătat că credem în ideea și în idealurile europene. Și acest lucru îl puteți vedea și din angajamentul nu numai al meu, ci și al colegilor mei uh, în reuniunile ministeriale și instituționale pe care le-am avut. Cred că sunt uh, situații în care acțiunile grăiesc uh, mult mai puternic decât uh, vorbele. Am înțeles însă um, motivul pentru care ați adresat această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Uh, votul dumneavoastră a fost acțiunea, de aceea am și adresat uh, această întrebare. În regulă, avem uh, ultima intervenție, nu prea mai avem timp. Domnul Solte, Soltes este raportor, vă dau cuvântul. Sido, gospod candidat ima se izjemno bogat življenjepis, kjer se prepletajo zgodbe. Mulțumesc. Um, candidatul um, are un um, CV foarte vast, uh, a fost prezent atât în uh, domeniul privat cât și în uh, cel public și sursele de finanțare au fost din diferite surse. La asta s-a referit și domnul Sarvama mai devreme și anume la documentele Panama. Tim, uh, procesul referitoare la... Deci au existat întrebări referitoare la rolul în acest proces? Okay. Aha. I'm on the right channel. Okay, then I will speak in English. Maybe it's better. <laughs> so... Voi vorbi în engleză, spune domnul Soltes. Uh, am spus că CV-ul dumneavoastră este foarte vast, aveți experiență în sectorul privat, dar și cel public și, în, și expertiza noastră financiară vine din ambele sectoare. și uh, am spus că suntem, că luăm cu, uh, considerăm ca foarte important uh, ca foarte important elementul privind independența uh, membrii curților de conturi. Domnul Sarvam a menționat unele elemente, dar de asemenea am citit uh, din presa malteză unele uh, lucruri, unele elemente conform cărora câteva mii de euro din fonduri europene în timpul mandatului dumneavoastră de ministru au fost acordate unor uh, uh membri, unor persoane care erau rude cu persoane din, cu colegii ai noastre din partidul dumneavoastră și de asemenea dumneavoastră jucați un rol important în partidul nostru politic. Cum puteți garanta independența dumneavoastră? în uh, rolul dumneavoastră ca membru al Curții de Conturi. Este una dintre elementele, unul dintre elementele cheie uh, pentru instituția noastră. Deci vă rog să ne convingeți că veți uh, menține o linie de independență pe care ați menționat-o. Um, mulțumesc. Voi începe prin a menționa independența. Am lucrat în sectorul privat um, uneori oamenii nu înțeleg, nu, nu dumneavoastră, dar cred că oamenii nu înțeleg cum, sistem, cum funcționează sistemul maltez. Unii spun, cum poți să lucrezi în sectorul privat când ești și deputat? Malta, spre osebire de alte țări, um, nu um, angajează deputații. Deputații, practic, nu lucrează cu norma întreagă și nu au salariu, au un onorariu. Noi avem familii pe care trebuie să le întreținem și, practic, aproape toată lumea uh, Um, are un post uh, suplimentar. Bun, există discuții acum despre a schimba acest lucru. Dar, în principiu, suntem uh, deputați cu normă parțială. Uh, cu excepția situației în care uh, devii uh, ministru sau faci parte din guvern. În momentul în care se întâmplă acest lucru, singura sursă de venit trebuie să fie salariul. Eu am respectat uh, regulile din țara mea. În Malta, de mult timp, avem sistemul declarației de avere. Am fost unul, întotdeauna printre cei mai prompți care au depus declarații de avere foarte detaliate. Uh, uneori am fost criticat uh, pentru că am dat prea multe detalii, mai mult decât trebuia. Și întotdeauna mi-am publicat declarația de avere la timp. Și toate aceste lucruri uh, sunt la dispoziția uh, Comisiei Cont pentru că sunt publice, dar dacă nu ar fi, vi le-aș uh, pune la dispoziție. Dacă l-am înțeles uh, corect pe colegul Șolteș, dumnealui s-a referit la independență. Am făcut parte din comisia privind conturile publice. am am făcut, part, am făcut legături, am avut legături cu um, agenția, cu autoritatea de mediu Întotdeauna însă am spus că nu putem avea nicio credibilitate și că instituțiile nu pot avea nicio um, credibilitate dacă nu sunt văzute de către public ca fiind uh, independente. Și întotdeauna am încercat să uh, obțin uh, și să ating acest obiectiv. Am fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, de asemenea, și întotdeauna am considerat că trebuie să grăim cu un singur glas. Colegul Șolteș s-a referit la un anumit caz, rudele unor colegi și așa mai departe. Dacă am înțeles corect, vă referiți la un caz individual care uh, intră sub uh, FEDER, sub FEADER. Uh, FADR uh, intră în domeniul agricol și face parte din regulament, din uh, activitățile generale ale Ministerului de Agricultură, dar este gestionat de secretariat la nivel practic. Pot să vă spun că n-am primit niciun fel de plângere formală până în ziua de astăzi pe acest subiect, însă în momentul în care acuzațiile au fost aduse, mi-au fost aduse la cunoștință, Așa cum am făcut dintotdeauna, am uh, transmis dosarul ministrilor responsabili pentru supraveghere astfel uh, încât să se ia măsuri. Apoi, în ultimele luni, nu prea știu ce s-a mai întâmplat. Am citit lucrurile din ziare. Au fost articole în mass media Um, malteză um, care, din câte știu eu, nu au fost corectate până acum, um, care spuneau că practic aceste plângeri au mers la autoritatea competentă și sunt tratate. Și aici, deci, în momentul în care am aflat, am transmis autorităților competente plângerea. Întotdeauna am făcut-o, chiar și când am primit scrisori anonime ce țineau de eventuale uh, abuzuri în, uh, în domeniul creșterii uh, de pești, deci pisciculturii. Nu m-am dus la ministrul uh, de resort, ci am uh, transmis direct dosarul autorităților competente. Și voi face în continuare acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Brinkhardt. Nu prea mai avem timp. Cred că uh, mai avem uh, foarte mult de făcut. Vă mulțumesc pentru discuție, a fost foarte interesant și continuăm cu următorul nostru candidat. Mulțumesc! Uh, so we go on with third... Deci vom continua acum uh, cu cea a treia audiere. Îi spun bun venit domnului Joao Figueiredo. Ne cerem scuze că v-am lăsat să așteptați, însă întotdeauna aceste discuții durează. Au existat foarte multe întrebări și cu siguranță că vom avea mai multe întrebări și pentru dumneavoastră. V-aș ruga să începeți prezentarea iar apoi uh, raportorul va uh, lua cuvântul. Vă mulțumim și bun venit! Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prilejul de a vorbi aici, în comisia dumneavoastră. Vreau să vorbesc franceză și engleză, mai întâi. Devant vous, comme candidat la Cour des Comptes européenne. Mă bucur să mă aflu în fața noastră în calitate de candidat uh, la Curtea de Conturi. Este o onoare, dar este și o mare responsabilitate. În primul rând, din cauza importanței curții în sistemul instituțional european. De asemenea, sunt conștient de complexitatea și de exigența acestor uh, funcții, având în vedere uh, competențele curții. Este o enormă responsabilitate pentru că este uh, vorba uh, de a-l uh, înlocui pe membrul actual portughez al uh, curții. Doresc să-i mulțumesc și să-i, să-mi exprim recunoașterea față de domnul Caldera, care și-a exercitat funcțiile ca membru, dar și ca președinte ales, ales de către colegii săi. Tocmai de aceea, candidatura mea aduce cu sine o mare responsabilitate. Aș vrea să subliniez motivele pentru care consider că merit încrederea dumneavoastră. În primul rând, cred că este esențial um, să creez împreună cu dumneavoastră Parlamentul European o relație bazată pe încredere. Voi începe prin a explica câteva elemente din parcursul meu profesional, iar apoi vă voi explica care este motivația mea. În primul rând, ex exercit funcții publice de 38 de ani Întreaga mea carieră s-a efectuat în sectorul, în sectorul public, pentru că uh, pentru mine întotdeauna a fost esențial să acționez în uh, interesul public. Astăzi sunt magistrat, membru al Curții de Conturi din Portugalia. Uh, exercit această funcție de 8 ani. În calitate de magistrat al Curții am uh, aplicat legislația portugheză, dar și cea europeană. Am fost responsabil de audituri, în special de audituri de conformitate uh, și care se refereau la stabilirea responsabilităților financiare. De asemenea, am uh, participat la aprobarea um, avizelor curții pentru contul uh, general de stat. Înainte de, de a fi membru al curții, am exercitat funcții în mai multe sectoare ale administrației publice. De exemplu, în planificare, executare și control de uh, bugete, um, de bugete de mărimi uh, semnificative. De asemenea, am avut funcții guvernamentale în Ministerul de Finanțe, în calitate de secretar de stat uh, în administrația publice, am uh, acompaniat reforme importante, cred eu, în administrația publică portugheză. Am participat la unele dintre cele mai importante decizii referitoare la finanțele publice portugheze. Ca membru al guvernului, am avut relații foarte strânse cu Parlamentul, atât în plen cât și în comisii. Dear members. Sfântul domnul președinte, onorați membri, acum vreau să vă spun care sunt lucrurile care mă motivează să-mi aduc uh, cea mai eficientă contribuție la aceste noi funcții. Cred uh, în proiectul european și în principiile și valorile care l-au însoțit de la început. Uh, menținerea pecii în Europa, bunăstarea cetățenilor, dezvoltare echilibrată și puternică a diferitelor regiuni și a statele membre și totodată asigura unei voci comune inter, la nivel internațional. Uniunea Europeană întâmpină o serie de provocări importante. Sunt convins că statele și cetățenii europeni nu pot depăși aceste provocări decât împreună. În timpul carierei mele profesionale am realizat că în diferitele situații în timpul carierei și în diferitele situații am, mi-am asumat uh, răspunderea în ceea ce privește gestiunea fluxurilor financiare, la fel uh, în zona de control financiar și audit. Cred că o gestiune solidă ar trebui să reprezinte uh, un impuls pentru politicile publice. Totodată pun preț pe statul de drept mai ales independența uh, reprezintă un principiu și uh, o valoare după care mă ghidez. Să lucrez pentru Curtea de Conturi uh, reprezintă o provocare nouă. Experiența pe care am avut-o mă face pregătit, să fiu pregătit pentru acest nou rol. Curtea va uh, susține în continuare un dialog și uh, o cooperare cu Parlamentul European, European în special cu această comisie. Curtea, fiind independentă, uh, ar trebui să urmărească și să îndeplinească în continuare cerințele dumneavoastră. Deci, de asemenea, dialogul uh, cu instituțiile naționale de audit, cursurile naționale, ar trebui să fie susținut. Și în cele din urmă, ce mă motivează în principal este să servesc interesele publicului uh, pe cât mai bine posibil. Contribuind astfel uh, la realizarea încrederii în instituții europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și vă mulțumim pentru prezentare. Vom avea câteva întrebări suplimentare. Mai întâi colegul meu, Patrice Servama. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule Figueredo, vă mulțumim pentru cuvântul introductiv în uh, răspunsul dumneavoastră în scris, ne spuneați că sistemul de planificare al curții ar putea uh, extinde la un sistem de control și gestiune la nivelul Uniunii Europene, defalcat pe diferitele domenii în statele membre, acoperind și zone de risc Asta sună promițător, dacă îmi permiteți. Însă acum întrebarea mea pentru dumneavoastră. Ați putea să intrați în amănunte odată cu privire la sensul, interpretarea politică și a, cu privire la importanța personală din punctul nostru de vedere, dispunând de informații transparente cu privire la modul în care fondurile UE sunt cheltuite în uh, statele membre și doi, în ce măsură vă doriți în calitate de membru al Curții de Conturi Europene să uh, obțineți, să solicitați uh, informații specifice fiecarei regiuni de la statele membre. Mulțumesc, domnule Savamar. Da. Ați citit răspunsul meu în scris, răspunsul la chestionarul trimis și am vorbit despre această abordare în chestionar. Dacă avem o abordare generică a sistemului de control, în întreaga Europa, având în vedere toate sistemele la nivel european, având în vedere toate sistemele de la nivel național și având în vedere faptul că există entități de control externe și având în vedere totodată că avem și un control intern, ei bine, există un efort care trebuie dezvoltat, extins și cred că Curtea Europeană de Conturi ar putea să-și asume rolul de lider vederea obținerii unor unei utilizări mai bune a tuturor sistemelor existente în Europa în materie de control. Și aici mă refer la o eficiență mai mare, eficacitate mai mare, la o gestiune mai bună, o gestiune generală a tuturor sistemelor. Mie mi se pare că chiar dacă Curtea Europeană de Conturi trebuie să-și dezvolte o relație cu forurile, interna- eh, forurile naționale, totodată aspectele controlului intern, și aici mă refer la cunoștințele disponibile și la toată activitatea care trebuie dusă la bun sfârșit. Better stage of using all these deci, practic, trebuie să se creeze un cadru mai bun de utilizare a tuturor sistemelor și mecanismelor existente în Europa. Dacă vom reuși să facem acest lucru în mod conștient și conștiincios, dacă vom dezvolta metodologii similare, dacă vom urma aceleași principii, Poate că pe viitor vom avea informații mai consistente la toate nivelurile, inclusiv la nivel european, la nivelul Uniunii Europene. Și cred că aici mă refer și la prima problemă pe care ați spus-o, interpretarea politică, semnificația informațiilor specifice statelor membre. Și acum, dacă mă refer la a doua întrebare, care este implicarea mea personală? Bineînțeles că pot să spun că o voi face, dar totodată trebuie să mă gândesc la faptul că avem de-a face cu un colectiv aici la nivelul curții de conturi și în acel colegiu trebuie să discut cu toți membrii iar decizia va fi uh, luată de către între colegiul. Eu nu sunt uh, un membru mai important decât ceilalți. Deci trebuie să stau mereu de vorbă să negociez cu colegii mei. Ei vor analiza situația la rândul lor și trebuie să ne, trebuie să ne uh, acordăm poziția în calitate de curte independentă. Mulțumesc pentru răspuns. Dar tocmai de aceea vă și întrebam, știm cu toții că este vorba de un colegiu, sunt doar 28 de membri și fiecare părere contează. Iar acum, părerea noastră este singura despre care discutăm. De aceea uh, am abordat uh, această chestiune. Dar mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Ines Aia la Sender, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu îi urez bun venit în această comisie domnului candidat, uitându-mă la curiculul, curiculul său, uh, văd că a avut uh, foarte multe a face cu sisteme de deținere a delincvenților, Sper că nu va fi cazul să utilizați acesta, aceste aptitudini în funcția dumneavoastră acum. Uh, dincolo de glume, vă mulțumesc pentru explicațiile acordate și de experiență și apreciez uh, experiența dumneavoastră mm, în administrația publică portugheză care a trecut printr-o experiență de uh, Uh, austeritate. În ceea ce privește experiența dumneavoastră la Curtea de Conturi din Portugalia, în ce fel puteți asigura relația între curțile de conturi naționale și uh, guvernele care sunt controlate sau evoluate, evaluate? În ce fel, după experiența dumneavoastră, Portugalia care a fost și continuă să fie un stat de coeziune, în ce fel considerați că ați putea în această relație de tutorat, de pedagogie, de identificare a unor puncte neclare în ceea ce privește bugetul și investițiile, cum pot să ajute tribunalele naționale la îmbunătățirea implementării fondurilor europene, a bugetului european, care în mare parte uh, sunt implementate în statele membre, cu toate că uh, deciziile sunt luate la Bruxelles. Cum credeți că s-ar putea îmbunătăți dezechilibrul care există în acest moment între uh, Uh, implementarea bugetelor atunci când este vorba de bugete cofinanțate. De multe ori ne dăm seama că Bruxelles um, interzice îndatorarea publică și pe de altă parte uh, acordurile și uh, proiectele publice necesită o cofinanțare din partea statului, statului membru. Señora Ayala Sender, gracias por sus... Doamnă deputată Ayala Sender, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, chiar dacă nu sunt complexe cu părere cu uh, voia dumneavoastră, voi răspunde în franceză, pentru că cu toate că înțeleg limba spaniolă, nu o pot vorbi foarte bine. De? Uh... M-ați întrebat cum se vor care este rolul pe care poate să îl pe care rolul uh, curților de conturi naționale pentru o mai bună utilizare de, a fondurilor. În primul rând, aș spune, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în țara mea, că această chestiune nu se pune în legătură cu Portugalia, pentru că Portugalia are o rată foarte ridicată de utilizare a fondurilor europene. Întotdeauna am, am avut această rată înaltă de utilizare a fondurilor, însă știu că există într-adevăr probleme în alte state membre unde se pune această problemă cu mari consecințe la nivelul utilizării globale a fondurilor europene, pentru că știm, de exemplu, că având la dispoziție fonduri care nu sunt utilizate în mod real, uh, împiedică Uniunea câteodată să răspundă rapid la noi probleme și acest lucru duce la o anumită rigiditate a mecanismelor bugetare ale Uniunii. Care este rolul pe care poate să îl joace Curtea de Conturi? Întrebare pe care mi-ați spus-o. Aș spune că după ce am și în linia întrebării puse de domnul Sarvama, aș spune că există un rol și un loc de dezvoltare a relațiilor între Curtea de Conturi Europeană curțile naționale ale instituțiilor superioare de control într-un domeniu special care este domeniul planificării activităților de audit. Această cooperare mi se pare foarte importantă pentru că pentru a nu exista o duplicare a mijloacelor utilizate, dar și pentru ca Curtea de Conturi să poată să elibereze mai multe resurse viz, care vizează noi obiective pe care trebuie să le caute. Dacă ar exista o mai bună cooperare, în special la nivelul planificării activităților de audit între Curtea Europeană și instituțiile superioare de control, eu cred că putem să avem în vedere un nou spațiu a unei utilizări mai bune a fondurilor și dacă ne gândim la rețeaua instituțiilor superioare de control, pentru că trebuie, nu trebuie să avem o abordare piramidală, ci una de rețea Rolul instituțiilor superioare de control poate să ajute, anumite instituții superioare de control pot să ajute la dezvoltarea în propriile lor state a unor activități cu utilizarea fondurilor europene, pentru că avem experiențe diferite în ceea ce privește aplicarea, nu știu dacă, dacă v-am răspuns la întrebările pe care le-ați pus. La a doua întrebare pe care mi-ați pus-o în legătură cu aplicarea fondurilor, fondurilor acolo unde acestea fac obiectul unei gestiuni comune între autoritatea europeană și autoritatea națională, și aici există loc pentru dezvoltarea cooperării între uh, Curtea de Conturi și Curțile Naționale. Când spun acest lucru, nu spun că nu s-a făcut deja ceva în acest sens. Spun doar că trebuie să dezvoltăm aceste eforturi pentru a obține rezultate mai bune. Pentru că sunt, am suficientă experiență în domeniu pentru a ști că atunci când ajungi într-o instituție, Există deja mult ce a fost făcut deja înainte, există deja un diagnostic al dificultăților și ghice, se pot ghici dificultățile în dezvoltarea acestei rețele de cooperare. Vă mulțumesc. Uh, I have... Mulțumesc. Domnul Darek Voganu, pe lista mea. Permiteți-mi să Vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră. Mi s-a părut foarte bună și vă felicit și pentru cel mai lung nume al vreunui candidat la postul de membru la Curtea de Conduri. Având un nume scurt, sunt destul de invidios. Vreau să vă felicit pentru CV-ul dumneavoastră nu lasă niciun fel de urmă de îndoială cu privire la independența și experiența dumneavoastră în chestiuni ce țin de audit. Este un CV impresionant și pentru că este acest impresionant, întrebările mele se referă la viziunile dumneavoastră cu privire la modul de lucru al cursii de Conturi și la modul în care s-ar putea dezvolta acest, acest tip de activitate. Am vorbit la comisia noastră Uh, la modul prin care putem uh, măsura conformitatea sau performanța, cred că toată lumea este de acord. Că acesta, uh, aceasta este părerea noastră. Având experiența atât de îndelungată în calitate de auditor, care va fi abordarea dumneavoastră? Va fi una unui auditor uh, tradițional axat pe chestiuni de conformitate sau vă veți uita și la alte lucruri, la indicatorii de performanță? Vă veți gândi chiar la, modul, la schimbarea modului de lucru de acolo? Vă rog. Mulțumesc, domnule Von. De regulă, numele portugheze sunt mai lungi, mai lungi decât numele galezilor. Din păcate, familia mea toți au un singur nume, prenume. Puteți să-mi spuneți oricum uh, Joao Figueiredo e cel mai simplu și așa m-am obișnuit. M-ați uh, întreba care sunt uh, ideile mele vis-a-vis -vis de viitorul Curții Europene de Conturi. Cred că a existat uh, o dezbatere îndelungată aici la Comisia Cont. Am asistat la mai multe, am citit mai multe documente în acest sens. Un document uh, pe care l-ați adoptat în 2014, cred, cu privire la vi rolul viitoarei curța de conturi. Mă tem că eu nu voi fi prea original aici. Dumneavoastră reflectați asupra acestor întrebări deja cu mult timp în urmă și mă tem că eu nu pot veni cu idei prea noi. Dar dacă mă tot întrebați, și totodată uh, cei de la Parlamentul portughez m-au întrebat de asemenea cu privire la rolul, uh, viitorul rol al Curții de Conturi. Răspunsul pe care l-am oferit a fost că mai întâi de toate trebuie să fim conștienți că Curtea de Conturi este una dintre instituțiile Uniunii Europene. Dacă ne gândim, gândim la prezentul și viitorul instituțiilor, și având în vedere că curtea este doar una dintre aceste instituții, ei bine, problema principală, din punctul meu de vedere, calitate de cetățean european, este, de fapt, lipsa de încredere din partea cetățenilor. Curtea Europeană de Conturi trebuie să fie foarte atentă la această chestiune. Trebuie să fie atentă la importanța propriei activități și să vegheze la propriile performanțe. Curtea Europeană de Conturi, dacă nu poate produce credibilitate și încredere, trebuie să o facă trebuie să ofere informații de înaltă calitate și la momentul potrivit, tocmai pentru a reclădi încrederea din partea altor instituții. Și cred că la asta trebuie să se gândească membrii Curții Europene de Conturi. Ce pot face membrii Curții pentru a contribui la reînclădirea încrederii în alte instituții? Trebuie să existe priorități în prezent, bineînțeles, dar totodată trebuie să ne gândim și la prioritățile în viitor. Și totodată să ne gândim la modul în care funcționează curtea. De asemenea, din perspectiva prezentului și cred că, trebuie, sunt, sunt, cred că sunteți de acord că trebuie să evaluăm în continuare îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020 asemenea strategia cadrului multianual, îndeplinirea obiectivelor, chestiuni ce țin de migrație și siguranță, criza migrației, schimbări climatice și în ceea ce privește provocările viitorului sunt două sau trei idei la care mă gândesc. În primul rând, chestiunea bugetului concentrat pe rezultate – există anumite activități care contează și aici acele eforturi trebuie să obțină susținerea curții. Curtea trebuie să susțină toate întreprinderile comisiei în vederea flexibilizării cadrului financiar, reglementărilor aferente, a alinierii acestui cadru la prioritățile europene. Deci toate aceste eforturi trebuie susținute. Totodată există evoluții la care curtea trebuie să reflecteze de exemplu, dezvoltarea unei abordări legate, eh, bazate pe performanțe. Apoi, eh, perspectiva produselor noi cum ar fi re, revizuirile of producing reports. It's a question that, for example, here in court, specifice, o discuție care a existat deja aici la Comisia Cont în repetate rânduri, reîntărirea dialogului, reintensificarea dialogului cu Comisia Cont în contextul diferitelor activități. Sunt convins că toate aceste idei sunt vechi Toți membrii curții s-au gândit la toate aceste lucruri în trecut și dacă uh, veți da avizul pozitiv, dacă voi fi nominalizat, voi lupta pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc! Vă mulțumim uh, pentru ideile dumneavoastră. Ați uh, fost de ambele, ați făcut parte din ambele tabere, atât uh, în zona de implementare, cât și în zona de control. Deci va fi interesant de văzut cum poți combina cele două experiențe. Dar acum uh, ne apropiem de vot și l-aș ruga pe domnul Șolte să încheie, să vă adreseze alte întrebări dacă e nevoie. Da, prezentarea a fost uh, impresionantă. Este dincolo orice fel de îndoială. Nu există niciun fel de îndoială asupra candidaturii dumneavoastră. Problem and the uh, challenges of European Court of Auditors. Și sper că veți transpune și câteva bune practici din uh, experiența dumneavoastră din Portugalia în Curtea de conturi. În același timp, aș dori să ne gândim ca poate în viitor să consolidăm puterea acestei instituții în ceea ce privește rapoartele, pentru că responsabilitatea este un lucru foarte important este foarte important să consolidăm rolul curții de conturi pentru a ne asigura că recomandările din rapoartele de audit vor fi luate în considerare în mod uh, serios și responsabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, sper să ne revedem în curând și vă mulțumesc pentru această audiere. Dacă aveți ceva, o observație de încheiere, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am spus în intervenția mea inițială că îmi face o onoare să fiu aici, este o onoare. Veți lua decizia dumneavoastră, sunteți eurodeputați, reprezentanței poporului Europei, a cetățenilor, voi accepta votul dumneavoastră, bineînțeles. Sunt foarte onorat să fiu aici și este o onoare pentru mine să mi se pună întrebări din partea unui membru al Parlamentului care a fost și el președinte al, al, al, unei, al unei instituții superioare într-un alt, într alt stat membru. Vă rog, îi rog pe toți cei care nu sunt eurodeputați care vor vota, membri ai secretariatului, îi rog să părăsească sala și vă sugerez să facem o pauză de 5 minute pentru a putea pregăti acest vot secret și după aceea vom trece imediat la votul electronic. Vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot cu dumneavoastră pentru că